este o problemă tehnică legată de interpretare. Én próbálok magyarul beszélni, van fordítás, működik? Na? Pas de traduction. Tu dois parler en pour regarder si existe. 1, 2, 3, 4.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 94 módosító indítvány érkezett. Am primit 294 de uh, propuneri de amendamente, destul de, e vorba de un număr destul de mare. La uh, reuniunea trecută vă spuneam că e vorba de 294 amendamente privind fondul acestora am reușit să identificăm uh, foarte multe convergențe și continui să fiu optimist, așa cum am mai spus, pentru că procesul de negociere a fost destul de fluent, fluid, am uh, patru propuneri de compromis la care am adăugat altele E vorba de 24 plus încă 10 provenite din partea organizațiilor neguvernamentale și care se referă la toate propunerile pe care acum două săptămâni colegii mei mi le-au uh, adus. Azi dimineață am reușit să elaborăm 21, 21 de amendamente de compromis. Dintre acestea am reușit și sper că am reușit, uh, într-adevăr, să rezolvăm toate problemele. Mai ales problema ce decurge din faptul că fiecare ținea să utilizeze propria formulare. Deci a trebuit să facem un pic de interpretare a vocabularului pentru a ne pune de acord că vorbim despre același lucru în oricare dintre limbi. Și au mai fost și alte probleme de rezolvat, referitoare mai ales la conținutul acestor orientări despre ce anume trebuie să integrăm în aceste orientări. Sigur că am avut o dezbatere de fond, însă am reușit să găsim consensul și în ce domeniu am reușit să găsim acest consens? Foarte multă lume a spus că în următorii 10 ani trebuie să fim foarte ambițioși cu obiectivele noastre, dar trebuie să mergem și mai departe de 10 ani. Iar obiectivul principal al Uniunii Europene trebuie să fie șomajul zero. Pentru mine nu a fost nicio problemă să găsim o formulă care să evoce acest obiectiv al șomajului zero în 10 ani, chiar dacă, pentru moment, aceste orientări se întind pe o perioadă de 3 ani. Noi am dorit ca aceste orientări să se întindă pe 10 ani sau chiar mai mult. Au mai existat câteva divergențe de opinie la nivelul uh, ocupării forței de muncă. Vorbim despre cantitate sau calitate a muncii. Dacă vorbim despre calitate, atunci vorbim despre calitatea locurilor de muncă și atunci am adoptat propunerea uite privind uh, munca decentă. E vorba de propunerea Organizației Internaționale a Muncii, pe care am integrat-o în propunerea noastră. De asemenea, am reținut ideea muncii egale și a salariului egal, plată egală pentru muncă egală, și acele uh, limite uh, minime care există în toate țările, pentru că știm că noțiunea de uh, există încă țări în care noțiunea de salariu minim nu există încă. și vorbim despre punerea în aplicare a unor politici prin care statele membre rămân cele care decid felul în care vor atinge și felul în care obiectivele și felul în care vor urma aceste orientări. În ceea ce privește chestiunea euro, rolul euro în versiunea definitivă a compromisului nostru nu mai uh, avem acest, uh, această chestiune menționată. Trebuie să menținem protecția locurilor de muncă existente. Nu putem să vorbim numai despre locurile de muncă nou create, ci și de menținerea celor deja existente. Și iarăși a trebuit aici să găsim un compromis, pentru că nu putem să diminuăm șomajul structural, ci trebuie să mergem dincolo de asta, să gândim mai mare. Această, în mare. Această idee este menținută în propunerea de compromis. Am acceptat toate propunerile și pentru mine propunerea are șanse. Colegii socialiști au uh, făcut o propunere și ei doresc să vadă nu numai obiective, ci și Uh, obiective secundare care trebuie incluse în text, adică ocuparea în rândul tinerilor, a seniorilor de la 60 la 65 de ani, angajarea uh, persoanelor cu handicap, a uh, emigranților legali și așa mai departe. Toate aceste obiective secundare urmăresc să diminueze până la sub 2% șomajul. Pentru mine aceste obiective secundare sunt puțin cam prea ambițioase, dar până la urmă obiectivul final este să dăm un impuls statele, statelor membre ca acestea să facă eforturi în direcția diminuării numărului de persoane fără loc de muncă. Dacă acesta este obiectivul nostru principal, atunci de ce nu de ce să nu includem aceste obiective secundare în propunerea de compromis. În ceea ce privește nevoile de formare, colegii au pus accentul pe faptul că nu trebuie să luăm în considerare doar nevoile industriei, ci și nevoile economiei în ceea ce privește formarea. Și, la final, egalitatea șanselor, egalitatea între bărbați și femei, figurează și ele printre amendamentele de compromis. Vom vedea cum colegii, cum vor uh, vedea colegii noștri acești, aceste amendamente de compromis. Uh, eu cred că În cadrul acestor 21 de amendamente de compromis, îi vor face pe colegi să sprijine până la urmă uh, documentul final. Sper că amendamentele să fie bine primite și vă mulțumesc tuturor celor care ați contribuit la această muncă titanică de elaborare a amendamentelor și vreau să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră, din toate grupurile, pentru că grație muncii lor uh, am ajuns la acest rezultat care sper va fi rezultatul pe care îl veți putea sprijini și dumneavoastră, susține și dumneavoastră. Mulțumesc tuturor pentru munca depusă și vă cer tuturor să susțineți mâine ceea ce vom vota astăzi. Pentru ca să avem o poziție puternică în Parlamentul European în negocierile ce vor urma cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc. Madame Steinruck, puis Madame Turunen. Madame... Mulțumesc, doamna Steinbrück și apoi doamna Turunen. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Eri căruia, în calitate de raportor, i-a reușit foarte bine să preia pozițiile tuturor în, în, în amendamentele sale de compromis. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră. Am lucrat uh, din greu, ne-am luptat foarte mult pentru compromisuri, însă rezultatele sunt vizibile și sper că mâine vom putea să găsim majoritatea necesară mâine în, uh, la vot. Pentru noi, uh, cei de la grupul SND, uh, uh, a fost foarte important să avem o, deci, o definiție cu privire la un bun loc de muncă care uh, să includă și uh, excluderea dumpingului salarial, uh, să nu fie exclus obiectivul ocupării de pline, să existe obiective intermediare până în 2014 foarte concrete, pentru că UE 2020 uh, este destul de îndepărtat și pe drum până la atingerea acestor obiective trebuie să putem să verificăm uh, dacă am obținut rezultate intermediare. Uh, există foarte multe puncte pe care aș dori să le menționez, uh, dar uh, aveți cu toții compromisurile, așa că aș dori numai să vă mai mulțumesc încă o dată pentru cooperare. Mulțumesc, doamna Turinen. Thanks a lot also to Mr. Uri for this, as you can... Mulțumesc. Mulțumesc raportorului. Vedeți că avem destul de multe compromisuri la care am ajuns. După părerea mea, pentru nimeni acest document nu este perfect, dar așa este în politică. Am ajuns totuși la un compromis, deci cred că îl putem sprijini mâine. Ceea ce este important pentru noi ca comisie este să există o valoare adăugată la propunerea Consiliului. Și cred că are această valoare adăugată, acest text. Uh, textul este consolidat, la guvernanță, la locuri de muncă decente, la aspectele ce țin de gen, are o abordare mai bună în ceea ce privește flexicuritatea, are puncte foarte bune în ceea ce privește uh, săracii care totuși au un loc de muncă. Și cred că și propunerile cu privire la drepturile de muncă, la locurile de muncă ecologice uh, vor fi un punct în plus. Cred că avem așadar multe uh, în plus în acest text față de propunerea Consiliului. În plus, um, ținta de 10% pentru grupurile speciale mi se pare o foarte bună um, un foarte bun aspect obținut uh, tinerii, de exemplu, și alte astfel de grupuri uh, vulnerabile. Există așadar dimensiunea de creare de locuri de muncă și incluziune Uh, pe piața locurilor de muncă. Așadar, mulțumesc tuturor uh, colegilor și sper că putem măcar transmite un mesaj Consiliului. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Și apoi, doamna Cornelison. Mulțumesc, doamna președinte. Ceaba Eri a uh, văzut uh, că este sprijinit uh, de către colegii cu care a uh, lucrat împreună și um, cu care a ajuns la amendamentele de compromis. Antevorbitarea mea a spus că documentul nu este perfect. Așa și este, dar important este că am ajuns la un compromis. Mă bucur că Uh, s-a preluat formula Organizației Internaționale a Muncii uh, cu privire la definiția unui loc de muncă bun, decent. Iată, sunt aspecte care sunt importante și mă bucur că le-am preluat. Trebuie să fie un loc de muncă demn. Cred așadar că compromisul pe care l-am obținut este foarte bun pentru că este legat de realitate și mă bucur că raportorul a luat ca bază aceste documente ale OIM. În ceea ce privește un salariu decent sau un salariu just, cred că putem să ne certăm cu privire la definiții, la versiuni lingvistice, dar cred că avem o orientare de bază asupra căreia suntem de acord. Bineînțeles că există nuanțe de aplicare în diferitele state membre, dar este foarte clar că un om trebuie să poată trăi de pe urma muncii sale și nu trebuie numai să supraviețuiască. Încă un punct relativ critic, care nu se referă la raport, ci mai degrabă la aplicarea în, statele membre, este cel al cotelor. Am uh, avut uh, posibilitatea de a întâlni membrii ai Bundestagului german și am putut vedea că și aceștia sunt foarte de acord cu ideea de a avea obiective intermediare și uh, verificări intermediare. Însă există uh, aceste cote, aceste ținte, care sunt uh, văzute în mod diferit de către statele membre. Se pun întrebări, de exemplu, dacă am atins această cotă uh, Uh, este suficient, comisia va fi un fel de profesor care ne va da note, vor fi unele state membre care vor spune minunat, uh, noi ne-am făcut treaba, am atins cotele și vor fi altele care vor spune nu așa vrem noi să fie măsurate performanțele noastre. Este clar că avem nevoie de o orientare asupra uh, calității, este clar că avem nevoie să reducem abandonul școlar pentru că uh, Uh, tinerii nu au niciun fel de șansă să ajungă pe piața locurilor de muncă dacă nu îndeplinesc o serie întreagă de condiții. Și aceste condiții le creăm numai dacă investim în educație. Cred că aceste lucruri le-am obținut, așadar mulțumesc Șabaiori și tuturor uh, raportorilor din umbră. Merci. Mulțumesc, doamna Cornelison și doamna, apoi domnul Almer. Și eu aș vrea să-l laud pe domnul Ori și pe ceilalți raportori din umbră pentru o organizare remarcabilă. Au fost foarte prolifici. Noi am depus foarte multe amendamente și am petrecut foarte mult timp discutând aceste amendamente, negociind. Însă cred că lucrul de-abia începe cu votul de mâine Sperăm să obținem majoritatea în plenul Parlamentului și apoi ar trebui să uh, ne străduim să facem Consiliul să țină cont de părerile noastre. Data trecută am comparat uh, propunerea originală și propunerea Parlamentului și am descoperit că Consiliul modificase trei cuvinte la varianta Parlamentului. Eu sper că toate orele noastre de muncă nu se vor uh, materializa într-o schimbare de trei cuvinte. Deci Consiliul va trebui să țină seama și de noi. Mulțumesc, domnul Almer, apoi doamna Mora. Doamna președinte, și eu aș vrea să-mi uh, aduc mulțumirile mele pentru domnul Ori, pentru ceea ce el însuși a numit o muncă herculeană. Aș vrea să vă întreb însă câți dintre colegii noștri au discutat aceste aspecte cu angajatorii și nu cu cei din instituțiile europene. Eu am discutat și angajatorii se plâng de reglementări excesive în Uniunea Europeană, strat după strat de regulamente care sunt din ce în ce mai uh, costisitoare. Deci, cui îi folosește acest uh, nou set de orientări. Domnul Ori a spus că trebuie să privim în viitor, peste 10 ani. Aceasta este victoria speranței în fața experienței. S-ar, pără, s-ar putea ca noi, privind peste 10 uh, ani, să uh, dăm greș, deși ne propunem ținte din ce în ce mai îndepărtate. Putem să stabilim orice uh, ținte dorim dacă nu avem mijloacele să, să le atingem. Ne-am propus uh, obiectivul șomaj zero. Acesta rămâne un vis, un ideal, așa cum a fost uh, zeci de ani. Dacă am avea șomaj zero, am avea o piață a muncii foarte statică și foarte puțin flexibilă, cu efecte nedorite asupra economiei. Deci Acestea, ok, sunt uh, obiectivele noastre, dar nu știu cum ne propunem să le atingem. S-a vorbit despre discrepanța dintre crearea de, de locuri de muncă și păstrarea acestora. Din experiența mea, Uniunea Europeană și foarte multe state membre s-au concentrat aproape exclusiv asupra păstrării slujbelor, ceea ce a făcut ca piața să devină mai puțin flexibilă, iar angajatorii mai puțin dispuși să angajeze ceea ce a dus la efecte nedorite în sensul diminuării prosperității. Un coleg vorbea despre slujbele verzi, dar exemplul ales, Spania, a dovedit că slujbele verzi create sunt efemere și că e nevoie de sacrificarea a două locuri de muncă în economia reală pentru crearea unei slujbe verzi. S-am uh, eliminat mențiunea la euro din raport. Eu uh, mă bucur pentru că într-un raport preliminar euro era descris ca o ancoră a stabilității economice în uh, zona euro. Dar fiind uh, ceea ce am uh, văzut în ultimele luni, eu cred că avem de-a face cu ironie postmodernă. Cine spune că euro este o ancoră, a stabilității economice, cred că a dormit în ultimii 3 ani. Ceea ce am uh, reușit, doamna președinte, este să um, securizăm uh, slujbele membrilor Parlamentului care au lucrat la acest aviz și de care nu va beneficia aproape nimeni în afara acestei încăperi. Um, Madame Morin, puis Madame Ovir. Doamna Moran și apoi doamna Ovir. Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să spun în primul rând ce părere am despre acest raport și despre această muncă desfășurată de Ceabaori și de raportorii din umbră. Pentru că am înțeles că e vorba de o lucrare colectivă care are o adevărată plus valoare care a fost adusă de munca parlamentară textului inițial. Deci, ce îmi place la această muncă și ceea ce aș dori eu să subliniez este că am reușit să uh, obținem o viziune a, mm, conformă cu strategia 2020 legată de ce sunt și ce pot fi locurile de muncă în Uniunea Europeană și, pe de altă parte, și vreau să-i mulțumesc domnului Helmer că mă lasă să mă exprim și eu pe această temă, avem și obiectivele intermediare. intermediare. Domnul Thomas Mann vorbea de cote și de obiectivele cifrate. Se vede clar că dacă vrem să ne uh, realizăm obiectivele din orientările pentru ocupare, avem nevoie de o adevărată călăuzire în timp cu aceste obiective intermediare, dar și în spațiu, cu un fel de ghidare europeană. Aici intervine rolul șefilor de întreprinderi și aici responsabilii economici și politici regionali trebuie să fie implicați în această mobilizare. Cel de-al doilea punct pe care v-am să-l subliniez este acela că putem să scriem tot ce dorim ca orientări în domeniul ocupării. Dacă nu vom începe să facem ceva în legătură cu absolvirile fără, fără calificări din uh, sistemele de formare, nu facem nimic. <clears throat> Pentru că prima dovadă a excluderii sociale este excluderea profesională și pentru ca să ai un viitor profesional ai nevoie de o calificare minimă. Deci trebuie ca uh, aceste calificări să fie prima noastră pârghie dacă dorim rezultate. Cel de-al treilea lucru pe care vreau să-l menționez, acest raport, aceste orientări și acest consens pe care ați reușit să-l obțineți împreună, ne arată că astăzi avem o adevărată guvernanță afișată, dorită și construită cu partenerii sociali. Ceea ce înseamnă că nu mai avem uh, viziunea care a fost uneori uh, axată pe întreprindere, un, alteori axată pe factorul uman, se vede că astăzi trebuie să fie combinate interesele întreprinderii de adaptare și de evoluție în lumea economică în care trăim, cu evoluția oamenilor și uh, cu formarea lor, nu doar cea specializată, ci formarea de-a lungul vieții. Și prin combinarea acestor două pârghii vom putea să uh, reușim să uh, implementăm orientările pentru ocupare, trebuie să dezvoltăm adaptabilitatea oamenilor la evoluțiile întreprinderilor și ale sistemului nostru. nu e vorba doar de uh, formări de nivel superior sau de locuri de muncă superioare, e vorba de dezvoltarea factorului uman și dezvoltarea întreprinderilor. Aceste două pânghii trebuie să asigure evoluția orientărilor de ocupare în perspectiva raportului nostru. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ovir și doamna Harkin. Tänan, proua president. Ma tahaks tänada raportööri härra Öörit Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor Öri. Eu sunt raportor din umbră pentru liberali și uh, a fost vorba de o muncă foarte, foarte dificilă și uh, sunt foarte mulțumită de cum a reușit domnul Öri să ne convingă. Pentru că uh, eu, de exemplu, credeam că sunt prea multe cuvinte în raport, însă sunt 27 de state membre, trecem acum printr-o criză economică, deși unele semne arată că s-ar putea să ne redresăm după criză. Însă șomajul este încă mare, deci trebuie să uh, ne redresăm economiile și de asemenea să ne sporim potențialul de ocupare și să îi ajutăm pe cetățeni să-și găsească locuri de muncă. Aceste 294 de amendamente au dus la obținerea 21 de amendamente de compromis. A fost cea mai bună soluție Poate că vor mai fi depuse niște amendamente suplimentare mai bune, însă am făcut tot ce am putut și sperăm că nu vom da greș în a implementarea acestui program, așa cum s-a întâmplat cu programul de la Lisabona. Dacă statele membre nu vor avansa, sigur că nici noi nu vom putea să avansăm iar însă Uniunea Europeană nu își poate permite așa ceva. Deci, mult succes în adoptarea raportului, vă mulțumesc. Merci, uh, Madame Harkin. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Uri. E vorba de un raport foarte ambițios și el a făcut toate eforturile pentru a include idei foarte diferite, unele chiar uh, opuse însă uh, a uh, reușit remarcabil și sunt de acord cu uh, toți cei care au spus lucruri bune. Este poate un pic prea optimist raportul, însă um, mai sunt, sigur, câteva lucruri de pus la punct, unele definiții și cred că au fost transmise secretariatului anumite chestiuni privind anumiți termeni, pentru că atunci când vom adopta raportul va trebui să fim de acord asupra sensului termenilor Multe lucruri din raport se repetă în anumite locuri, nu vreau să intru în detalii, dar vreau să menționez după aceea raportorului câteva lucruri. La compromisul I, cred că ar trebui să se spună combaterea discriminării, nu doar discriminare, fighting discrimination. Dar o să-i spun raportorului, că e vorba de un sens pe care l-am mai menționat. La compromisul N se vorbește despre faptul că toate formele de întreprinderi au uh, condiții diferite în, de adaptare la concurență. Nu știu cum se potrivește acest lucru cu legislația privind concurența, dar e altă problemă. Apoi se vorbește undeva despre revizuirea sistemelor fiscale din statele membre. Cred că putem modifica aici cuvântul revizuire. Apoi la compromisul P se vorbește despre îndeplinirea condițiilor uh, la seminal jobs. Nu știu exact ce înseamnă acest lucru, spune doamna Harkin, dar poate că raportorul îmi va explica. Dar, în orice caz, bravo, domnule Uri, Cred că ați făcut o treabă foarte bună și sunt de acord cu doamna Cornelis. Trebuie să-l uh, adoptăm cât mai repede acest raport. Mulțumesc. Monsieur Handel. Domnul Handel. Doamne președinte, stimați colegi, aș dori să îmi exprim recunoașterea față de munca depusă de raportor, raportorul din umbră și asistenți. Am fost informat cu privire la cât de intense au fost dezbaterile, dar și constructive din partea grupului nostru vom sprijini o serie întreagă din compromisurile obținute. O, pe unele nu le vom sprijini și am să menționez două dintre acestea. Odată este vorba obiectivelor, al țintelor. Există o vorbă veche care spune că dacă nu știi unde vrei să ajungi, nici nu știi pe care drum să o iei. După părerea noastră, acest raport în continuare rămâne destul de inconcret. Noi am fi dorit să fie mai concrete obiectivele și țintele stabilite de acestea. În al doilea rând, uh, acest raport um, merge prea puternic pe vechiul concept al flexicurității. Um, și uh, sindicatele europene Uh, sindicatele europene ne propun să întoarcem pe dos acest termen și să îi spunem securibilitate mai degrabă decât flexicuritate. Nu, așadar, nu ne vom uh, opune acestui raport, dar nu vom putea susține o serie de amendamente de compromis. Vă mulțumesc. Merci. Je vais redonner la, la parole au, au rapporteur. Uh, Mulțumesc, îi vă da din nou cuvântul domnului raportor, dar aș vrea să profit de ocazie și să vă spun că la întâlnirea informală cu președinția belgiană, punctele care pentru dumneavoastră, sigur, în funcție de negocierile, compromisurilor, punctele pe care le considerați prioritare, vor fi uh, adusă în atenția Parlamentului. Înțeleg că comisia noastră nu uh, a participat la această întâlnire, dar putem profita de ocazie pentru a indica câteva puncte, două, trei, asupra cărora doriți să insistați Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc colegilor care au uh, făcut comentarii. Aș începe cu sfârșitul. Poate că acolo a fost o problemă de traducere. Nu am înțeles uh, problema uh, evocată de Marian. Mm, eu nu am reușit să găsesc acea expresie din, în text la care făcea referire în amendamentul N e vorba de valoarea egală a muncii, de egalitatea șanselor uh, între sexe și probabil că a fost uh, o, destul de greu de găsit un compromis acolo pentru că s-a pornit de la niște formulări destul de complicate. Vom vorbi însă bilateral pentru că Chiar sunt curios uh, unde era acel, acea expresie incomprehensibilă. În ceea ce privește negocierile cu președinția belgiană, ne vom întâlni și dacă totul merge bine, Poate ar fi bine ca această întâlnire uh, să aibă loc înainte de vacanța de vară pentru a vedea dacă există uh, Um, caz uh, special de proces de cooperare. Consiliul așteaptă avizul Parlamentului, dar nimic nu obligă Consiliul să urmeze recomandările Parlamentului. Sper că, în ciuda unor opinii exprimate aici, să putem uh, avansa, să facem progrese pe această bază. Știu că toate ideile noastre, toate propunerile noastre că nu toate vor fi acceptate de către Consiliu, dar oricum presupun că unele observații vor fi acceptate de către Consiliu. Am reușit să includem câteva principii în text, principii care, odată adoptate de către Consiliu, ne vor da asigurări E vorba în special de propunerea noastră privind protecția mediului, privind uh, șomajul zero ca obiectiv uh, final și apoi acele obiective secundare. Trebuie să creăm noi locuri de muncă și să ne concentrăm asupra grupurilor de populație cele mai vulnerabile E vorba de tineri între 15 și 24 de ani. Aceștia reprezintă o rezervă pentru că sunt tineri și pot deveni orice doresc, pot să ocupe orice loc de muncă doresc, însă dacă nu sunt pregătiți la timp, uh, va fi mai greu să fie integrați mai târziu. Doamna președinte, cred că va fi foarte important să convingem președinția belgiană în acest uh, aspect al uh, atenției acordate tinerilor. Socialiștii au făcut și ei alte propuneri grupurile defavorizate trebuie și ele să constituie un obiectiv de avut în vedere din punctul de vedere al potențialului pe care îl prezintă. Trebuie, deci, să se ia în considerare crearea de locuri de muncă pe care ei să le poată ocupa crearea unei piețe a muncii pentru aceste persoane. Cred că ar trebui să mai avem un obiectiv secundar și anume lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor. Pentru că cei care trăiesc în sărăcie se confruntă cu cele mai multe probleme în găsirea unui loc pe piața muncii și se integrează cel mai greu. Cred și aici nu există contradicții uh, uh, între ia, principiile pe care le-am enunțat și strategia 2020. Bănuiesc că aceste idei uh, ar putea fi acceptate. Ele sunt pentru mine o prioritate și, sigur, așa cum am spus și data trecută, trebuie să punem accentul pe politica de coeziune în acest aviz și acesta este un element important și am um, putea vorbi nu numai între noi despre aceste orientări, ele ar putea deveni orientări pentru uh, economie, ele ar putea constitui un preambul atunci când vorbim despre economie, dacă vor face parte din strategia 2020. Politica de coeziune trebuie și ea modificată pentru a acomoda aceste principii. Încă o dată, din partea mea personală, vă mulțumesc pentru declarațiile de sprijin, dacă am înțeles bine și dacă mâine reușim să trecem de vot, după părerea mea vom, textul va trece, atunci vom contacta președinția belgiană și vom continua să lucrăm uh, cu uh, reprezentanții diverselor grupuri înainte de plenara din septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Eri. Votul va avea loc mâine iar poi mâine vom avea reuniunea cu președinția belgiană. Textul trebuie să fie adoptat în plenară în septembrie, ceea ce va permite Consiliului să adopte orientările privind ocuparea oficial, după ce în celelalte prevederi au fost adoptate. La punctul 5 dau cuvântul doamnei Schröter, care ne va prezenta diferitele amendamente de compromis la raportul său din proprie inițiativă privind dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă ale unei noi economii durabile. Mulțumesc, doamnă președinte. Mâine urmează să votăm acest raport. Trebuie să vă spun că sunt foarte recunoscătoare pentru munca și cooperarea cu raportorii și raportoarelor din umbră. A fost un proces foarte constructiv care, din punctul meu de vedere, s-a sfârșit cu succes. Um, avem compromisuri, um, am, am, am avut de-a face cu o mare disponibilitate de a negocia uh, și a meritat am avut, uh, am înregistrat un succes pentru că au fost corectate greșeli, au fost eliminate anumite uh, texte, anumite formulări. Doamna Oman Reuten uh, a spus la un moment dat textul acesta nu se poate înțelege și avea dreptate și am făcut modificările necesare. Din punct de vedere politic, mi se pare că ne-am apropiat unii de ceilalți, că ne-am venit în întâmpinare. Mulțumesc așadar grupurilor Uh, mulțumesc și comisiilor care au adus uh, foarte multe amendamente cu care au îmbogățit acest uh, text. Veți vedea asta în lista de vot și pe majoritatea dintre aceste amendamente le sprijin. Acolo unde nu le voi sprijini. Este vorba de amendamente la care, uh, după părerea mea, de exemplu, uh, nu are de-a face cu tema. De exemplu, poate să fie vorba de demografie, are, uh, are de-a face cu raportul domnului Mann și aici aș vota împotrivă pentru că avem un alt raport pe această temă. Există vreo trei amendamente cu privire la demografie, de exemplu sau există amendamente la care mă abțin, la care aș spune, da, sprijin ideea, dar nu își are locul în acest raport sau nu își are locul uh, în acest aliniat din acest raport. Dar uh, cred că toată lumea a înțeles că un aviz dintr-o comisie uh, trebuie să aibă niște lucruri de bază care Um, să fie acoperite. Și numai așa poate să aibă efect. Alte lucruri s-ar putea să nu fie, um, să nu fie cuprinse tocmai din acest motiv. Am spus uh, foarte clar, așadar, de ce la unele amendamente venite din partea unor comisii voi vota împreună, împotrivă, chiar dacă uh, Uh, în principiu sunt de acord cu conținutul, dar mi se pare că ar fi practic numai o suprapunere. Cel mai important uh, la acest document mi-a fost un lucru um, care a fost exprimat și de către alții, și anume să nu mergem în paralel cu strategia UE 2020. Mi se pare că strategia existentă trebuie să preia această strategie și că instrumentele financiare existente trebuie să fie utilizate pentru a stimula noile dezvoltări și pentru a uh, stimula potențialul unor uh, noi locuri de muncă într-o economie durabilă. A existat un uh, punct uh, care a fost controversat, dar cred că și acesta ar putea să fie uh, inclus în fond, așa cum în instrumentul financiar, în acest fond, așa cum este el. Am observat că reconstrucția unei uh, Uh, și că transferul unei, societ- unei societăți industriale către o uh, societate durabilă creează locuri de muncă. De aceea am introdus asta. Și cred că se potrivește foarte bine cu raportul doamnei Moran. Aș vrea să existe acest element pentru a crea o punte către raportul doamnei Moran și de aceea aș vrea ca acesta să fie păstrat. Sper ca raportul să fie sprijinit mâine este ceea ce ne-a fost semnalizat de către uh, grupuri uh, până acum. În principiu am și preluat uh, în compromisuri preocupările și dorințele din partea grupurilor, dar și din partea comisiilor și diferențierea între diferitele modele sociale este prevăzută într-un mod mult mai clar decât era inițial. Așadar, mulțumesc și pentru amendamentele din acest punct. Cred că acestei comisii, la acest raport, i-a uh, reușit să ajungă la o decizie înaintea Consiliului. Știm că uh, președinția belgiană a vrut să pună pe ordinea de zi acest uh, acest uh, subiect și președinția spaniolă a încercat înainte și noi vom reuși asta dacă votăm mâine astăzi mâine acest uh, raport. Și când vom avea și raportul din partea președinției uh, belgiene, um, vom merge mai departe pentru că aceștia ne-au arătat că vor să discute acest lucru. Iată, un exemplu asupra modului în care noi putem să influențăm evoluțiile din Consiliu prin munca noastră. Există o serie de amendamente orale uh, care au preluat uh, mm, solicitări de uh, îmbunătățiri de formulări, de exemplu, acestea în principiu uh, pot fi adoptate. Acest lucru este valabil pentru amendamentele orale, dar ele vor fi și prevăzute pe lista de vot. Bănesc și estimez că vor fi adoptate S-au solicitat și o serie de eliminări, în principiu n-am fost împotrivă, decât în două puncte. Odată aș vrea să menținem documentele de referință menționate de comisie, nu doresc să menționez altele și eu uh, m-am restrâns aici uh, pentru că am citit uh, chiar mai multe documente și aș fi vrut uh, eventual să le includ, dar cred că este mai bine să uh, rămânem aici uh, la propunerea uh, la propunerea Comisiei pentru a păstra, pentru a păstra uh, centrată această discuție. Apoi mi se pare important faptul că voi vota împotriva oricăror solicitări de a schimba titlurile din acest raport. Le Așadar, aceste titluri le susțin și nu le vreau modificate. În rest, aștept cu nerăbdare să văd ce observații vor avea colegii. Uh, Doamna Esaiar, mulțumesc, mulțumesc domnului raportor, doamnei raportor Schroeter pentru că a reușit să pună la punct 27 de compromisuri, dacă le-am numărat eu bine. Cred că trebuie să le susținem și Uh, mi se pare interesant însă că uh, baza raportului este definiția acestor uh, acest definiția privind locurile de muncă ecologice sau verzi. Aceasta e o adevărată insulă în acest raport și eu nu cred că există o separare între industrii rele și industrii bune. Toate locurile de muncă pot fi regenerabile și ecologice și, de fapt, asta este și baza raportului. Grupul meu ar dori să uh, nu mai avem uh, să nu se spună locuri de muncă verzi, green, ci durabile. Și uh, vom încerca să uh, modificăm definiția acestor locuri de muncă. Și după cum am spus la negocieri, nu trebuie să subestimăm potențialul de creare de locuri de muncă a, al noilor economii. Nici să-l subestimăm, nici să-l supraestimăm, trebuie să fim realiști. Deci să nu ne facem prea multe speranțe în legătură cu aceste noi locuri de muncă posibile. Trebuie să ne amintim că sunt multe uh, locuri de muncă penalizate din cauza modificărilor tehnologice. Și cred că realismul stă la baza viziunii grupului PPE. Vreau să mă refer la câteva compromisuri, de exemplu punctul BB. Acesta uh, se referă la uh, obiectivele obligatorii pentru statele membre care nu respectă prevederile și de asemenea la sancțiuni. Credem că merge prea departe această formulare și la compromisul G există iarăși condiții obligatorii pentru cel puțin 10 ani. Eu aș spune că 10 ani este o perioadă foarte lungă în ceea ce privește schimbările de tehnologie. Și în ceea ce privește subvențiile pentru această perioadă de 10 ani, eu cred că ar fi mai bine ca banii să fie strânși și folosiți la altceva, pentru că uh, uh, schimbările tehnologice se fac foarte rapid în acest sector și nu trebuie să uităm acest lucru. Doamna raportor a menționat alineatul 19 și mie mi se pare că este problematic pentru că mă îndoiesc că putem să schimbăm noi uh, destinația fondului pentru globalizare. V-aș ruga să clarificați acest lucru mai mult în text, pentru că ar fi util pentru majoritatea colegilor. Vă mulțumesc, acestea sunt observațiile mele cele mai importante. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Și apoi doamna Harkin, domnul Thomas Mann. Mulțumesc. Întotdeauna ne face plăcere să mulțumim raportorilor, dar cred că de data aceasta raportoarea chiar merită mulțumirile noastre. A făcut eforturi foarte mari pentru a aduce la un numitor comun diferite poziții și s-a descurcat foarte bine. Discuțiile pe care le-am avut noi s-au referit întotdeauna la uh, integrarea acestor opinii foarte diferite în formulare și mai ales într-o formulare care să ne ajute să adoptăm raportul cu o majoritate. Au existat niște repetări inutile, însă uneori se depun atât de multe amendamente încât raportul se schimbă complet – Cred că ați făcut foarte bine când ați spus că am uh, inclus subiecte care au mai fost tratate și în alte uh, rapoarte, însă am evitat repetările ca să evităm o cacofonie, cum ați spus dumneavoastră. Cred că e foarte interesant cum se transmite ideea acestei plus valori europene E vorba de înțelegerea modului de gândire al fiecăruia. Iată că aici e un exemplu bun despre cum putem ajunge împreună la o poziție care să mulțumească pe toată lumea. Cred că e vorba de un lucru care merge dincolo de acest raport, pentru că uneori poate ne gândim că trebuie să câștigăm la vot cu o majoritate mică, însă iată aici un exemplu despre cum se poate obține o majoritate largă pentru un raport foarte bun. Mulțumesc! Președinte, iată ce spirit de cooperare este la noi la Comisie. Doamna Harkin. Thank you. I would just like to make a few comments on... Da. Aș vrea să vă spun câteva lucruri în numele domnului Stol, care este acum uh, la altă comisie. Rânsul este de acord cu majoritatea compromisurilor dorește să retragă uh, anumite amendamente pe care le propusese inițial, pentru că anumite paragrafe au fost modificate astfel încât el nu mai are obiecții. Cu un compromis nu este de acord. E vorba de compromisul BB, care se referă la uh, țintele obligatorii, care a fost deja menționat și care critică strategia 2020 În afară de asta, am și eu două comentarii și tocmai am citit uh, textul final al uh, compromisului. Vreau să o felicit pe doamna Schroeder pentru un uh, raport foarte coerent, un avis foarte coerent. Și, în cele din urmă, aș vrea să fac un uh, comentariu la alineatul 19 privind fondul de globalizare. Acesta este uh, concentrat pe uh, lucrători individuali și pe nevoile lor, iar dacă vorbim despre locuri de muncă, putem să ne uh, întâlnim cu situația în care, de exemplu, un lucrător dorește să se angajeze la o societate de, de transport local uh, Iar acest lucru ar putea uh, să ne ducă la concluzia că se îngustează sfera de aplicare a fondurilor pentru globalizare. Da, doamna Mora. Da, doamna președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Schroeder și eu, care a făcut o treabă bună în spiritul uh, cooperării și concertării eforturilor noastre. Totodată în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare, de adaptare la globalizare, dânsa a vrut să-și organizeze raportul astfel încât să ne uh, situăm de aceeași uh, parte a acestui, uh, să, avem, să ne păstrăm principiile ca și față de uh, fondul uh, de ajustare la globalizare. Nu trebuie uh, ca uh, acest uh, fond uh, să fie uh, conectat cu uh, crearea unei economii durabile. Uh, mi-au plăcut amendamentele aduse de domnul Pupachis uh, și e vorba de locurile de muncă ale viitorului, adică oricare ar fi sectorul vizat, acest fond de adaptare la globalizare este, trebuie, conceput pentru a pregăti salariații ca să se înscrie într-o activitate economică durabilă, adică care să persiste, să reziste în viitor schimbărilor tehnologice, așa cum s-a subliniat și doamna Marchi. Și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, în textul acestui uh, raport aș vrea să modificăm un singur cuvințel. La pagina 13-13 se vorbește despre Germania de Est. Poate că ar fi suficient să vorbim aici despre Germania, pentru că, nu așa, de mai bine de 20 de ani Germania s-a reunificat Poate că ar trebui să eliminăm deci această referință de est. Acesta este un concept uh, istoric uh, și nu de actualitate. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, expunerea uh, de motive trebuie să fie redactată de raportoare. Ea va decide dacă face sau nu această rectificare istorică. Poate că e vorba și de o problemă de traducere, poate că era vorba de estul Germaniei și nu de Germania de Est în versiunea în limba germană. Însă și poate problema e doar în versiunea franceză. Doamna Gruini, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Schröter pentru includerea amendamentelor în aceste compromisuri și pentru includerea amendamentelor mele și mulțumesc pentru acest text pentru că este foarte bine să vorbim de locurile de muncă ale viitorului. Sunt de acord cu ce s-a spus până acum și aș vrea să mai adaug ceva pentru că am depus un amendament referitor la crearea unui observator privind crearea de locuri de muncă pentru viitor. Doamna Esaia mi-a explicat de ce nu a fost acceptat, pentru că nu a fost acceptat, pentru că există un amendament de compromis referitor la un studiu de fezabilitate privind locurile de muncă ale viitorului, însă trebuie să ne gândim la un lucru și anume că într-o întreprindere întotdeauna se întârzie cu educarea și cu formarea persoanelor și după aceea se constată că există persoane care la ora actuală sunt șomere și întreprinde care caută să angajeze noi, noi uh, muncitori. De aceea cred că ar trebui să avem o viziune mai extinsă și pe termen mai lung și în timp ce se fac uh, noile cercetări să se, uh, să se aplice noile tehnologii și în domeniul locurilor de muncă. De exemplu, uh, energia solară, acum se vorbește foarte mult despre acest lucru, însă când am studiat eu, de exemplu, nu se vorbea despre acest lucru. Noi nu am învățat despre așa ceva și nici acum nu știu dacă se ține cont despre acest lucru în sistemele naționale de învățământ. Cred că nu se uh, desfășoară o reflexie referitoare la viitor și uh, cred că ar trebui să vedem cum pe plan european putem stimula această reflexie. Vă mulțumesc. Monsieur Ludvigson. Domnul Ludvigson. Tack för ordet, fru ordförande. Jag skulle vilja tacka fru Skröder för det och det övriga. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei Schroeder și celorlalți colegi pentru buna cooperare Cred că, în ciuda marelui interes arătat față de arătat prin aceste amendamente, am ajuns totuși și la amendamente de compromis pe care le putem uh, susține. Avem un document foarte echilibrat și care ia în considerare toate criteriile necesare pentru a se uh, face acest uh, transfer care ne așteaptă. Văd cu bucurie că mai ales educația, cercetarea, dar și tratamentul legal uh, sunt uh, subliniate, dar cât și problema șomajului în rândul tinerilor. În momente de criză, politica de ocupare a forței de muncă este foarte importantă. Dar toți tineri și vârstnici, femei și bărbați trebuie să, consider, să uh, contribuie la îmbunătățirea situației. Bineînțeles, nu trebuie să uităm că o serie de sectoare ar putea ajunge în, uh, să aibă probleme. Are cuvântul doamna raportor. Vă mulțumesc m-am mai gândit uh, tocmai dacă n-am putea să găsim o soluție pentru fondul uh, de adaptare la globalizare. Cred că era o problemă de înțelegere. Cred că putem găsi o soluție. Voi încerca să mai analizez odată cu atenție uh, dorința dumneavoastră. Dorința noastră este ca acești bani să se poată utiliza și atunci când apare ocazia Um, poate fi ceva ce schimbă situația pentru că situația la fața locului poate să fie complet diferită. Um, m-am uitat ce formulări am putea găsi. Cred că am putea să găsim o soluție astfel încât uh, uh, să, dumneavoastră să nu trebuiască să votați împotriva întregului uh, document. Voi încerca asta. Doamna Esaia, de ce nu vreau să preiau formularea dumneavoastră cu industria bună și rea? Este exact același motiv din care doriți dumneavoastră uh, să o aveți. Nu vreau să existe industrii rele și bune. Uh, cred că avem nevoie de industrii clasice. Fără industria oțelului nu am putea avea nici centrale eoliene. De aceea n-aș putea să spun că industria oțelului este o industrie rea. Dumneavoastră ați formulat-o așa și eu exact asta nu doresc să fie în acest text. Cred că, de fapt, noi suntem de acord. Dacă înțelegem că formularea mea este aleasă în așa fel încât să nu se facă diferența între industrii bune și rele, cred că suntem de acord, pentru că așa este uh, în industrie clar că toate industriile uh, sunt uh, supuse unor schimbări, dar nu decidem noi care sunt bune și rele. Același lucru este valabil și uh, cu privire la ceea ce a spus doamna Grâni. Uh, studiile au arătat că, de fapt, nu există aceste noi locuri de muncă cu noi uh, profiluri. Uh, ci mai degrabă că în profesiile tradiționale, în meșteșucurile tradiționale, există noi elemente. Să zicem, avem un instalator, poate să aibă 50 de ani și să fie un extraordinar de bun instalator. Și am nevoie de toate competențele lui pentru a-mi instala o um, um, instalație de uh, fotovoltaică și competențele lui uh, trebuie numai să fie completate cu cunoștințe în domeniul um, instalațiilor uh, solare față de uh, o centrală electrică, o centrală uh, termică într-o casă, de exemplu. Deci aici trebuie să compensăm. Doamna Moran, ceea ce am scris în raport ca explicație este un exemplu. În Germa- a, a, și apropo de Germania de Est, um, trebuie să vă spun că în Germania pur și simplu cele mai multe uh, centrale de energie solară sunt în Germania de Est. Este un exemplu. Pur și simplu nu avem atâtea în Germania de Vest. Este o denumire teritorială. Aș putea să menționez uh, stat, landurile în care se întâmplă asta, dar de fapt este un exemplu uh, de o regiune în Germania care a fost dezavantajată și o regiune care a făcut mari progrese prin aceste noi clustere, aceste noi aglomerări. Tocmai de aceea am ales această formulare, pentru că era o regiune dezavantajată mai degrabă. Are de-a face, bineînțeles, cu istoria, dar este un termen descriptiv. De aceea nici nu uh, trebuie să îl modificăm. Cei 10 ani. De ce am menționat acești 10 ani? Uh, ei bine, pentru că Europa 2020 trebuie implementată în decursul următorilor 10 ani. Acesta este fundalul. Vorbim despre strategii în, ca în cadrul Europa 2020 deci, practic, este vorba de un, o perioadă de timp de 10 ani și este un um, cadru temporal care ne uh, permite să creăm anumite condiții. Facem acest lucru cu orientările economice, uh, strategia domnului Barroso este făcută pe 10 ani. Am putea să spunem și 20 de ani, dar nu ar fi logic, pentru că noi dorim această legătură între strategia Europa 2020 și acest raport. Nu dorim să avem ceva uh, special și acesta este cadrul pe care trebuie să-l uh, alegem. Teoretic ar trebui să scriem uh, imediat după 10 ani, în paranteză, așa cum este prevăzut în strategia Europa 2020, dar ar fi practic uh, un text superflu. Mulți uh, au uh, susținut compromisul BB. Uh, um, este, un comprom este un amendament care a, un compromis care a venit de pe urma amendamentelor din comisii. Am încercat uh, să includ cât mai multe opinii. Mie a venit, uh, au fost amendamente din partea colegilor, mie mi se pare o contribuție bună. Uh, dar este o contribuție din partea colegilor, deci din partea întregii comisii, nu numai uh, din partea mea. Și de aceea mi se pare că merită, uh, merită susținut. Practic, uh, am îmbunătățit formularea și am făcut-o mai succintă. Acesta este așadar compromisul BB pentru care, pe care eu îl susțin și vă rog să-l susțineți. Există unii colegi care nu îl susțin, dar pot să vă spun numai că nu l-am inventat eu pur și simplu, ci au fost uh, colegi uh, care au spus că, iată, numai pe această cale pot să își atingă obiectivele și n-am putut să îi refuz și să uh, le resping argumentele. Am putut numai să le recunosc și să le preiau. Mulțumesc! Doamna Moran, am verificat versiunea în limba engleză. E vorba de Eastern Germany, Ger- estul Germaniei, deci e clar că e vorba de o problemă de traducere a expunerii de motive a raportului doamnei Schröter. Nu știu cum se poate corecta, dar uh, nu e așa de important. Vom vota mâine raportul doamnei Schröter și el va ajunge în plenară în septembrie. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de raportul pentru aviz al colegului Thomas Mann, al avizului colegului Thomas Mann, spune președinta. Ce am spus? Am spus Thomas Mann? în spiritul de consens al comisiei acesteia confund și între ei. Thomas Handel este autorul avizului, vă rog să mă scuzați. E vorba de un aviz destinat Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Aveți cuvântul. Ia, Ja, Frau Präsidentin, liebe în liebe... Doamnă președinte, stimați colegi, dacă colegul Thomas Mann uh, dorește să preia acest raport, uh, putem să discutăm. Uh, cred că ar fi o variantă interesantă. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că avizul pe care l-am elaborat nu trebuie să-l explic în mod deosebit. Mai ales femeile au fost, să spunem așa, înghesuite în locuri de muncă precare în ultimul timp și în ultimii ani și putem uh, vedea în întreaga Europa că există diferențe la, plă- la plată, la remunerație, la condițiile de uh, muncă. Uh, așadar, comisia noastră este în poziție să ofere un aviz pentru comisia FAM uh, la acest raport. Uh, Mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente, avem 50 de amendamente și au fost amendamente care au contribuit la extinderea, lărgirea um, avizului pe care îl um, pregătisem eu și la completarea acestuia. Um, când elaborezi un aviz, um, ai um, unele restricții și de aceea le sunt recunoscător celor care au depus amendamente uh, care nuanțează în mod pozitiv textul. Majoritatea le voi susține așadar, majoritatea amendamentelor, numai câteva nu se bucură de sprijinul meu și le voi uh, explica pe scurt. Există o temă uh, unde eu nu sunt de acord, și anume formularea ce se referă la uh, salariul minim. Nu toți uh, cei care au depus uh, amendamente susțin această idee a salariului minim. Trebuie să vă spun că nu este vorba de o directivă, este vorba de un acord comun cu privire la un obiectiv um, și statele membre pot să decidă singure cum, uh, cum ating acest obiectiv guvernele, statele naționale pot să decide, da, să decide dacă o fac uh, apropo de uh, ramură sau individual sau uh, cum doresc ele. Mai ales statele membre nordice au, uh, au insistat uh, în acest sens și pot numai să le asigur că nu este vorba de un sistem unitar de a stabili un salariu minim în întreaga Europa. Această formulare care va fi supusă la vot mâine sub forma unui compromis, oferă suficient spațiu de manevră pentru ca toate reglementările uh, din statele membre să uh, poată fi cuprinse. Există în 21 de state membre din cele 27 reglementări cu privire la un salariu minim. Uh, în plus, Parlamentul a stabilit obiectivul de a uh, exista un uh, salariu minim care să fie um, cu cel mult cu 60% uh, să fie la 60% din salariul mediu. Cum vor implementa statele membre acest lucru depinde din nou de ele. În acest raport am menționat și aspectele plății egale și valorii egale. Sper că mulți dintre colegi vor sprijini și aceste puncte. Uh, pentru colege, colegii din uh, Comisia FAM, uh, acesta a fost baza um, și sper că avizul va fi susținut cu o majoritate largă și că va fi adoptat. Благодаря, госпожо президент. Искам да поздравя нашия колега Томас Хендел. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Thomas Handel. Spune doamna Iotova, nu suntem comisia care tratează acest subiect în fond. Problema contractelor cu durată determinată și a contractelor precare s-a agravat în ultimii doi ani iar criza economică și financiară devine din ce în ce mai socială, din păcate. Aș putea să mă refer la statele din Europa de Est, la ultimele state membre. Bulgaria uitase cumva de economia gri și uitasem și de contractele precare, le excluseserăm din sistemul nostru social, pentru că progresele uh, erau foarte bune. Însă, acum, la sfârșitul crizei, aceste tipuri de contracte sunt din ce în ce mai des folosite și femeile se tem să mărturisească că sunt angajate cu un astfel de contract precar fără să beneficieze de uh, cotizațiile sociale minime, fără indemnizații pentru concediul de maternitate și fără niciun fel de protecție a sindicatelor. Se tem să spună cu voce tare că lucrează în astfel de întreprinderi și în astfel de condiții. Aș dori deci să vă recomand la vot să găsiți o cale pentru ca acest raport să fie cunoscut de alegători și cunoscut de Uniunea Europeană pentru că cei care lucrează în astfel de condiții vor vedea astfel că Parlamentul European îi sprijină cât se poate de serios. S-a vorbit și despre uh, lucrătorii sezonieri. De mult timp noi insistăm ca Parlamentul și Comisia să legifereze în legătură cu lucrătorii sezonieri și să legifereze cu privire la statutul social al acestora. Uh, știu că pentru foarte mulți colegi termenul de sezonier, așa cum este el uh, înțeles în Europa de Est sau uh, în Europa de Sud, este un termen uh, necunoscut. E vorba de muncitori sezonieri din agricultură care lucrează în anotimpuri determinate, în anumite condiții climatice și în majoritatea cazurilor aceste contracte sunt ilegale uh, și uh, ei sunt plătiți la negru, deci nu beneficiază de protecție socială. Aș dori de asemenea să mă refer la chestiunea uh, menționată de domnul Handel și întrebarea pe care el a pus-o, cele 60% din salariul mediu E vorba de o formulare care a uh, stârnit nemulțumiri perfect justificate. Nu era vorba de o specificitate lingvistică și anume dacă e vorba de salariu sau de venit. Se pare că în diferitele limbi acești doi termeni au sensuri diferite, însă eu cred că problema nu e aceasta, ci alta. Cred că mulți colegi s-au opus acestei formulări, nu numai pentru că salariul minim nu există în, sări, în țările lor, fie pentru că în țările lor este stabilit prin convenții colective de muncă între sindicate și guverne sau pentru că mulți colegi consideră că această politică este una de uh, ce trebuie să respecte principiul subsidiarității și nu este o politică comunitară. Grupul Social-Democrat nu va susține acest compromis, dar vom aștepta ultima versiune înainte să ne pronunțăm. Mulțumesc, doamna Jean Lambert și apoi doamna Marian Harkin. Doamna Lambert. Mulțumesc. Am un comentariu în legătură cu această chestiune care pune atâtea probleme aici. Ne referim la diferențele dintre venit și salariu. Eu credeam că e destul de clar că salariul înseamnă plata pe care o primești pentru munca realizată. Nu e neapărat același lucru cu un venit care poate să reprezinte și moșteniri și alocații de șomaj și așa mai departe. Știu că s-a vorbit uh, despre această chestiune la reuniunea coordonatorilor la propunerea doamnei Harkin, ca să vedem dacă putem să stabilim uh, care e termenul corect pentru ceea ce, ce vrem noi să spunem. La compromisul C, la asta ne referim, e vorba de banii primiți pentru munca depusă. Dat fiindcă noi am stabilit acest lucru acolo, în acest compromis, și că acest compromis se referă la uh, nivelurile de sărăcie. Uh, deci, acesta este nivelul de risc de sărăcie. Deci, trebuie să reafirmăm că noi credem că asta ar trebui să primească oamenii la nevoie și, deci, uh, nu mi se pare deloc revoluționar. dat fiindcă în compromis se menționează diferite soluții foarte variate pentru atingerea acestui obiectiv, uh, nu, e clar că nu se spune cum să facă fiecare stat membru și că vom stabili acest prag la nivel european pentru salariu, un salariu minim în întreaga Europa. Dacă tot am cuvântul, vreau să vă mai spun că mi se pare surprinzător faptul că după atâția ani de la directivele privind egalitatea de gen, încă mai trebuie să cerem salariu egal pentru muncă egală. Mi se pare uh, inacceptabil că încă mai trebuie să facem acest lucru după atâția ani. În ceea ce privește lucrătorii sezonieri care au fost menționați adineauri, Comisia și-a propus chiar astăzi, și-a publicat chiar astăzi propunerea referitoare la lucrătorii sezonieri și va fi votată și la LIBE, dar și la Comisia noastră, pentru că e vorba despre drepturi, nu doar despre admisie. Mulțumesc, doamna Harkin și apoi domnul Christensen. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Handel pentru elaborarea acestei, acestui aviz. La compromisul A avem o problemă cu secțiunea care începe cu încurajează nevoia pentru un venit suficient traiului. Am spune mai degrabă notează. Inițial era cuvântul stress, adică subliniază dar încurajează, credem că este uh, nu prea are uh, înțeles, în cel puțin în limba engleză, nu știu la alte limbi. Se mai vorbește aici despre accesul la uh, beneficii sociale complete pentru munca uh, depusă. În unele uh, state, acest ajutor social este direct legat de contribuția depusă pe durata uh, ocupării unui loc de muncă am putea elimina această referire pentru a face uh, textul mai uh, acceptabil. Compromisul B este, B este bun, mai avem o problemă la compromisul C, uh, însă au fost menționate aici argumente împotrivă. Celelalte compromisuri sunt în regulă, dar amendamentul oral nu sunt sigur că cel pe care îl am eu în față, referitor la aliatul 8, este exact cel din lista de vot. El spune că cheamă comisia să facă legătura între lucrătorii din uh, domeniul serviciilor cu uh, directiva servicii. Mm, eu cred că dacă s-a făcut această mențiune, înseamnă că deja uh, ne gândim la o revizuire a directivei și cred că n-ar trebui să facem acest lucru aici. Sigur, am putea include aici mai multe categorii de lucrători, inclusiv pe cei din sănătate, dar uh, atunci ar trebui să ne gândim să includem și alte categorii de muncitori. Trebuie să analizăm contextul revizuirii și poate raportorul ar uh, vrea să uh, clarifice acest aspect. Nu știu dacă e vina formulării amendamentului oral sau a listei pe care o am eu, listei de vot pe care o am. Mulțumesc, domnul Christensen și apoi domnul Thomas Mann. Cu e, E... Mulțumesc, uh, domnul președinte. Eu vreau să intervin pentru că avem câteva preocupări din punctul de vedere al țărilor scandinave, mai ales când vine vorba de salariul minim aici și cum se va evalua acest uh, salariu. Pentru că din punct de vedere al felului în care acesta se calculează, ar trebui ca lucrurile să rămână la decizia autorităților naționale. La noi nu există noțiunea de salariu minim, dar avem o serie de salarii de alte tipuri, minime în funcție de sector. Și dacă decidem că trebuie să avem negocieri colective pentru a obține acel 60% uh, din salariu mediu, atunci intrăm în uh, conflict cu legislația europeană în ceea ce privește libera circulație a lucrătorilor. Și nu cred că domnul Handel asta și-a dorit cu acest uh, raport, pentru că Curtea de Justiție ar putea să ne spună că în Danemarca acest lucru nu uh, poate avea loc. Nimeni, nicio țară scandinavă sau niciun lucrător scandinav nu va accepta un salariu atât de mic precum cel ce figurează aici. Doamna Lambert vorbea despre venitul uh, minim și că atunci am putea reglementa acesta în funcție de cutumele în uh, vigoare în diverse țări sau de uh, contractele negociate la nivel național. Asta nu înseamnă că nu vrem să intrăm în joc, dar înseamnă că vom avea probleme foarte mari în țările noastre și atunci vom ataca legislația europeană pentru că se schimbă atât de multe eh, lucruri sau ar trebui să schimbăm atât de multe lucruri pe plan național, ceea ce nu ne dorim. Asta nu pentru că nu dorim să avem eh, dispoziții armonizate pe piața muncii în întreaga Europa, dar nu cred în același timp că putem eh, acuza celelalte țări de uh, ceva. Suntem însă foarte mirați că acest compromis a fost acceptat așa cum este, dacă e vorba într-adevăr de un compromis, pentru că aș vrea să știu cine este de fapt de acord cu acest compromis. Mie mi se pare că nici măcar un singur grup nu poate să. Nu există un singur grup care poate promite un compromis, trebuie să vină din mai partea mai multor Uh, grupuri. Am să dau acum uh, cuvântul domnului Thomas Mann, spune doamna președinte. Zweifellos einen guten, interessanten und wichtigen Bericht gemacht. Mulțumesc, doamna președinte. Colegul meu, Thomas, a făcut un raport uh, interesant și o mare parte pot să sprijin, dar după cum ne așteptam cu toții, în ceea ce privește salariul minim, uh, avem opinii ușor diferite. În 21 de state membre uh, există prevederi uh, clare cu privire la un salariu minim și în Germania se încearcă. Există asta. Eu aș vrea ca partenerii sociali să își păstreze drepturile. Trebuie să putem să discutăm unii cu alții pe branșă, pe ramură, pe contract colectiv și așa mai departe. În Germania avem o reglementare. Dacă partenerii sociali cad de acord cu privire la um, un salariu, atunci ei trimit această, acest acord la guvern și uh, guvernul îl declară obligatoriu. Și este uh, ceva pozitiv, pentru că partenerii sociali sunt cei care negociază și sprijină asta. Dacă stabilim un salariu minim care este prea mare, acest lucru dăunează economiei. Am discutat despre diferite aspecte. Jim Lambert, de exemplu, ne-a spus că trebuie să încercăm să facem o încercare de a avea o definiție clară la nivel european pentru a ne apropia unii de ceilalți. Cred că nu trebuie să uităm asta. Când mă uit la amendamentul 38, Uh, sau 39 de la liberali, 40 al meu, mi se pare că reiese această poziție. Mi se pare bună și inițiativa lui Ole Christensen uh, de a arăta că la final trebuie să avem negocieri uh, colective care să fie clare. Trebuie să ne asigurăm că în statele membre există practici care sunt dorite acolo și este o poziție diferită față de uh, a spune că vrem același lucru în, uh, pe peste tot. Uh, am făcut acest lucru clar în amendamentul 44. Cred că așa ajungem la individualitatea atât de necesară. Uh, e clar ceea ce ne dorim. Dorim o, renume, o remunerație uh, adecvată pentru lucrători, uh, numai că există diferențe atât de mari în regiuni, în ramuri, încât uh, trebuie ca partenerii sociali să fie cei care să poată uh, lua aceste decizii. Este un domeniu în care eu am rețineri, în restul uh, problemelor, de fapt, uh, nu am niciun fel de dificultăți. Domnule raportor, dacă nu mai dorește să intervină altcineva, nu este cazul, deci, uh, domnul Hendel, aveți cuvântul. Madame Ronzuri. Sì, grazie, signora Presidente. Eh, in realtà mi scuso, sono arrivata adesso dall'Italia, quindi non... Îmi cer scuze, doamna președinte, tocmai am ajuns și nu știu exact unde ați ajuns, dar sunt raportor din umbră pentru PP la acest uh, aviz și aș vrea să fac două observații, nu știu dacă domnul Man s-a referit deja la ele. Uh, în ceea ce privește compromisul C, amendamentul 41, poziția PPE, în ceea ce privește acest amendament este, de fapt, eliminarea. Pentru noi e un vot cheie aici, pentru că altfel riscăm să fie respins întregul aviz. Și dintr-un motiv foarte simplu. Noi nu suntem de acord că trebuie să introducem o politică comună, un acord cadru la nivel european, pentru că acest lucru nu este compatibil cu principiul subsidiarității. Și aș putea să spun uh, chiar că ar fi chiar dăunător să introducem în uh, acest avis uh, argument de care am vorbit deja acum două săptămâni în uh, cazul raportului Figueredo, poziția noastră uh, în acest punct uh, de vedere nu a evoluat și este adevărat că la Parlamentul European ne plângem întotdeauna de lentoarea deciziilor. Eu le spun uh, mereu acest uh, lucru colegilor mei, mereu facem uh, compromisuri pe aceleași probleme, deja am discutat exact despre acest principiu acum două săptămâni în legătură cu avizul Figueredo. Pentru noi, deci, repet, este un vot cheie, amendamentul 41 trebuie să cadă, altfel votăm împotrivă și pentru noi, vă spuneam, este un vot foarte important pentru acceptare eh, la votul final. Vreau să mă mai refer eh, la amendamentul oral privind eh, femeile care lucrează la domiciliu fie că uh, o fac uh, legal sau ilegal în Europa. Noi suntem împotriva acestui amendament pentru că pentru noi acest uh, amendament aduce pe același plan uh, persoanele care lucrează legal și persoanele care lucrează în mod ilegal, ceea ce ar putea duce la noi uh, fluxuri de migranți clandestini, iar raportorul, care este german, uh, poate că nu înțelege foarte bine ce înseamnă acest lucru. Fluxurile de emigranți clandestini pe coastele Italiei, Maltei, uh, eu aș, l-aș invita pe domnul raportor să vină la Lampedusa ca să vadă acolo cu ochii lui ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule raportor, aveți deci o invitație pentru o vacanță. Vă dau cuvântul uh, pentru a închide discuția. Știi, selten sprachlos, aber... Mărturisesc că dre- rar mi se întâmplă să rămân uh, mut de uimire și acesta este și motivul pentru care nu voi spune nimic cu privire la ultima intervenție. Uh, față de, uh, pentru doamna Harking. Harkin, cred că este o greșeală de traducere mm, ce mi-ați uh, explicat dumneavoastră. Um, voi clarifica situația și, uh, înainte de vot. Um, cu privire la salariul minim, aș dori să fac numai câteva observații foarte clar, domnule Mann, am spus că nu este vorba, și, uh, stimată colegă Christensen, că nu este vorba de a se introduce o uh, reglementare națională de a, de a se modifica uh, reglementările naționale, uh, acordurile de uh, ramură și așa mai departe. Dar trebuie să fie posibil să cădem de acord asupra uh, obiectivului că nu dorim uh, salarii care să lase oamenii să trăiască în sărăcie. Și acest lucru din 2009 a fost stabilit, s-a găsit deja o formulare știm că vrem să combatem uh, sărăcia. Nu este vorba de a uh, armoniza uh, sistemele regionale, um, centrale, naționale, de ramură și așa mai departe. În niciun caz, mai ales fiind sindicalist și foarte implicat în acest domeniu în ultimii 25 de ani, știu cât de importantă este această autonomie de a decide dar nu este vorba despre asta, este vorba de faptul că uneori uh, um, partenerii sociali sunt subminați, negocierile sunt subminate în așa măsură încât nu se mai ajunge practic la un salariu adevărat. Și este datoria unei societăți să stabilească o limită minimă care să nu permită oamenilor să uh, ajungă Uh, în sărăcie. Nu are de-a face cu subminarea uh, legislației naționale. Este vorba de ceva care transcende limitele ideologice. Statele nordice, cu uh, sistemul lor de stabilire a salariilor, nu sunt amenințate de acest obiectiv. Este vorba de reglementări care pot să fie cât se poate de diverse și partenerii sociali pot să fac recomandări în acest sens și să ajungă la această limită minimă, de exemplu. Atât cu privire la această temă. Am lucrat foarte intens cu privire la amendamentele de compromis. Este, există unul printre acestea care um, nu este susținut de foarte multă lume, dar am să vă rog să fiți pragmatici uh, și să vedem dacă nu avem uh, o datorie uh, socială în acest sens. Pentru celelalte amendamente de compromis, uh, vă sunt recunoscător pentru că majoritatea grupurilor sprijină, le sprijină aceste uh, compromisuri și sper că mâine să putem să ajungem și la o decizie. Vă mulțumesc! Raportor, Mulțumesc, domnule raportor! Vom vota mâine Adică, de fapt, Comisia pentru Drepturile Femeilor va vota la sfârșitul lui septembrie. Și textul va ajunge în plenară la, în plenara din octombrie 2. Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi din această după amiază. Și vă voi prezenta acum poziția Parlamentului referitoare la proiectul de buget 2011. Mi-ați încredințat această responsabilitate. După cum știți, în anul acesta vom inaugura noua procedură bugetară conformă cu tratatul de la Lisabona și după cum v-am spus la punctul de comunicări, vom ajunge acum într-o situație în care vom fi uh, Uh, în două luni, adică va trebui să facem și proiectul de aviz la care au fost depuse 14 amendamente și, de fapt, trebuie să începem să ne anticipăm de acum munca referitoare la documentul cifrat, chiar dacă documentul pe care am început noi să lucrăm nu este documentul pe care trebuie să facem oficial uh, Uh, amendamente și pe care trebuie să ne pronunțăm oficial. Până acum am lucrat pe un document elaborat de comisie, însă, dat fiind acordul în prima lectură, conform tratatului de la Lisabona, trebuie să ne pronunțăm pe textul Consiliului în realitate. Și pentru că Consiliul poate că a mărit anumite linii bugetare, a, le-a umflat cu pompa, din față de propunerea comisiei, va trebui să ne uh, adaptăm și noi poziția. Deci vă rog să-mi permiteți să vă prezint mai întâi proiectul de aviz la care au fost depuse 14 propuneri de amendamente, după cum vă spuneam mai devreme. Eu am depus 9 amendamente care nu aduc elemente noi. Acestea uh, abuzează de procedura amendamentelor pentru a dezvolta anumite puncte care au uh, suferit din cauza regulilor uh, privind avizele, care sunt foarte restrictive și deci nu permiteau să se adauge pentru clarificare uh, anumite puncte. Avem după aceea patru amendamente ale doamnei Figueiredo. Unul se referă la dublarea Fondului Social European pentru Întreprinderi. Cel de-al doilea susține programul Progres, cel de-al treilea se referă la prelungirea studiilor pentru lucrătorii detașați și cel de-al patrulea susține prelungirea proiectului pilot referitor la locurile de muncă precare. Și doamna Hirsch a introdus un amendament ce propune crearea unui proiect pilot pentru tineri. Acestea sunt propunerile din prima parte în ceea ce privește documentul cifrat, care nu este încă oficial un document al Parlamentului, avem 32 de amendamente. Eu personal am depus 16 și e vorba de 16 amendamente care transpun în cifre propunerile din aviz. Și în aceste cifre veți regăsi trei noi proiecte pilot și prelungirea proiectelor pilot precedente care au fost aprobate de Parlamentul European. Această propunere este conformă cu deciziile care au fost luate de coordonatori pe această temă. Unul din aceste 16 amendamente introduce un element nou care propune creșterea fondului destinat funcționării Direcției Generale Ocupare pentru a se consolida unitatea responsabilă de fondul de ajustare la globalizare, obiectivul nostru fiind ca în spiritul raportului doamnei Moran și uh, al domnului Portas să fie dotată Direcția Generală uh, Uh, ocupare cu mijloacele pentru a scurta termenele de analizare a dosarelor, pentru că știm cu toții că acest punct este unul critic și că ar fi foarte bine dacă am putea să contribuim la ameliorarea situației. Am mai primit șapte amendamente din partea doamnei Bastos șase amendamente ale doamnei Figueiredo și un amendament al doamnei Hirsch și vreau să vă spun imediat câte ceva despre acestea. În ceea ce privește cele șapte amendamente ale doamnei Bastos, primul, din păcate, contrazice ultimul amendament pe care l-am prezentat eu, pentru că uh, motivul că statele membre sunt confruntate cu măsuri de austeritate ar presupune să reducem și mijloacele puse la dispoziția Direcției Generale Ocupare, inclusiv gestionarea fondului Progres sau a instrumentelor de asistență pentru preaderare. Doamna Bastos propune ca în schimb să fie crescute câteva linii bugetare și uh, ca și doamna Figueiredo propune creșterea liniei bugetare destinate Fondului Social European într-o altă proporție, însă uh, ideea e aceeași. De asemenea, se vorbește despre Serviciul European de Ocupare. Această creștere a fondurilor destinate acestuia merge dincolo de propunerile mele. Și mai este și o propunere de o propunere cifrată a finanțării programului Progres. Amendamentele doamnei Figueiredo transpun amendamentele pe care le-am menționat eu și referitoare la proiectul de aviz. E vorba de Fondul Social European, de Progres sau de uh, acțiunile de formare și informare pentru organizațiile lucrătorilor. Doamna Hirsch uh, are un amendament care corespunde cu cel depus la proiectul de aviz, după cum v-am spus, și e vorba de introducerea unui proiect pilot pentru tineri, tinerii care uh, părăsesc timpuriu școala. După cum v-am spus, va trebui să adaptăm aceste amendamente foarte concret, lăsând la o parte ideile noi care vor putea apărea și care nu sunt pe ordinea de zi, pentru că termenul de depunere a amendamentelor a trecut, însă care ar putea să fie adaptate la textul care va fi votat de Consiliu. Însă cred că secretariatul va putea să ne uh, lămurească foarte bine. Mai există un document de care trebuie să ținem cont, E vorba de comentariile Comisiei legate de proiectele pilot și de acțiunile pregătitoare care ne interesează pe noi și am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei dacă este în sală. Imediat e vorba de proiectele existente, de propunerile făcute în numele Comisiei de Ocupare, așa cum le-am transmis noi Comisiei de Bugete mai devreme, în uh, cursul anului acestuia, și mai sunt câteva propuneri prezentate de uh, deputați individuali, ceva în jur de 15, poate mai mult, care sunt prezentate la Comisia de Bugete. Am să mai spun ceva la sfârșit. Avem o pro mic, mică problemă de calendar, dar nu este ceva fundamental. Vă propun să dăm acum cuvântul comisiei ca să ni se prezinte viziunea comisiei asupra acestor proiecte care sunt propuse astăzi și după aceea vom uh, deschide dezbaterea, pentru că uh, doamna Bastos a cerut deja cuvântul. Vă rog, în numele comisiei aveți cuvântul. Bonjour, donc, euh, en ce qui... Bună ziua! În ceea ce privește proiectele pilot, Comisia a răspuns uh, listei lungi de proiecte pe care a primit-o. În ceea ce privește Direcția Generală Ocupare, e vorba de 19 e, uh, proiecte din 559. Au fost clasificate aceste proiecte în funcție de felul în care noi am apreciat fezabilitatea lor și, ca un exemplu, Răspunsul uh, indică și uh, uh, fundamentul juridic care permite aceste acțiuni. În anumite cazuri am răspuns că acțiunile respective pot fi finanțate din Fondul Social European sau mm, din programele Direcției Generale EAC. În ceea ce Uh, privește cele cinci proiecte pilot, uh, cred că pentru patru dintre ele foarte importantă prelungirea imediată. Acest răspuns uh, vine chiar în momentul în care aceste proiecte sunt în uh, faza de cerere de ofertă și ele vor fi lansate în 2011, credem că ar fi interesant mai uh, întâi să așteptăm rezultatul acestor uh, licitații și pe urmă să vedem care sunt fondurile alocate. De aceea răspunsurile noastre au fost că nu avem decât capacitatea să uh, finanțăm aceste 19 proiecte pilot și trebuie să ne stabilim niște priorități. Pentru că v-ați referit la ceea ce trebuie să vină din partea Consiliului, Consiliul întâi uh, a tăiat toate plățile de credit. Credem că de rating A și liniile autonome ale Direcției Generale Ocupare și a, fost așteptat, a, afectat și programul Progres. Credem, deci, că va fi greu să plătim pentru aceste acțiuni în 2011. 2011. Tera este pe, pe uh, titlul B uh, Reducerile sunt foarte importante, e vorba de în jur de un uh, miliard uh, pentru fondul uh, social european și pentru un alt subiect de preocupare în legătură cu ceea ce a făcut Consiliul vis de amendamentele dumneavoastră privind linia administrativă. E vorba de instrumentele de preaderare. Consiliul a cerut eliminarea 10 milioane de euro în programe operaționale, în contradicție cu programele operaționale pe care le adoptase în octombrie 2009. Deci această reducere afectează țările candidate, le lasă într-o situație de incertitudine și nu se știe dacă ele vor face față cu programele plurianuale, dacă vor putea să se uh, pregătească pentru absorbirea fondurilor sociale. Consiliul a tăiat uh, linia administrativă, de asemenea, a programului uh, IPA. Dar sunt astfel țările candidate fără mijloacele de a pune în aplicare monitorizarea, evaluarea și controlul financiar al uh, acțiunilor efectuate în aceste țări. Acest lucru este lăsat în sarcina agenților locali. Anul trecut linia a fost uh, executată în uh, jur de 1,3 milioane. Anul acesta am avut 9,6 uh, milioane de euro, 900 și ceva de mii de euro, ceea ce abia ne-a permis să plătim agenții locali și experți care evaluau anumite programe pe plan local. În prima lectură Consiliul a lăsat uh, bugetul la 900.000 de euro, ceea ce ne permite doar finanțarea delegațiilor care sunt în prezent în teren. Deci, astea au fost uh, punctele principale pe care am vrut să le menționez. Mulțumesc! În ceea ce privește progres, spuneți că Consiliul a uh, diminuat linia prevăzută. Acest lucru este conform cu acordul pe care l-am aprobat și care permitea asigurarea finanțării inițiativei microfinanțare. Poate n-am fost clar. E vorba de creditele de plăți. Acolo au uh, efectuat reducerile. Nu au uh, afectat bugetul în ceea ce privește angajamentele deja asumate. Doamna Bastos și apoi Figueredo, doamna Figueredo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, começo por agradecer a explanação que a Sra. Presidente, enquanto... Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor cu privire la liniile bugetare pentru ocuparea forței de muncă, dați-mi voie să mulțumesc um, Comisiei pentru prezența astăzi aici și pentru imaginea de ansamblu oferită. Aș dori să mulțumesc și celor care au depus amendamente pentru aceste linii bugetare. Pot să confirm ceea ce s-a spus cu privire la proiectele pilot. Există deschidere uh, pentru a se, adopt, a se aproba trei dintre aceste proiecte, însă avem nevoie de mai multe detalii. Și anume uh, cu privire la uh, reducerea resurselor umane la DG uh, Employment. Uh, așadar la Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Discutăm despre consolidări ale părților bugetului care se referă la uh, crearea și protejarea locurilor de muncă. Amendamentele mele sunt 01, 10 și 0 141201 nu se referă la uh, reducerea forțelor de muncă, ci se referă la reducerea cheltuielilor administrative. Respectiv, nu vrem să concediem pe nimeni, în schimb, vrem să păstrăm locurile de muncă existente la ora actuală și, în același timp, să solicităm Comisiei să reducă cheltuielile administrative. În rest, dorim să acordăm prioritatea celor linii bugetare care se referă la ocuparea forțelor de muncă. Este vorba de linia care se referă la plăți pentru promovarea locurilor, pentru promovarea creierii locurilor de muncă din Fondul Social European, fonduri pentru EURES, dorim să se crească aici linia bugetară cu 12 milioane de euro pentru promovarea mobilității. Și, în plus, uh, am dorit să existe la anul proiecte pilot care să promoveze crearea de locuri de muncă uh, și combaterea șomajului, mai ales în aceste momente de criză. Aș dori să mai spun în legătură cu Fondul European de Adaptare la Globalizare. Următorul lucru. La ora actuală, uh, el este, are 50 de milioane de euro, este prevăzut cu 50 de milioane de euro. În amendamentul 5 spuneți, doamna președinte, că trebuie să existe un fel de normalizare bugetară pentru acest fond. Doamna Figherei a depus și ea o serie de amendamente Însă, din păcate, cred că trebuie să fim moderați atunci când uh, cerem uh, sume pentru buget. Bineînțeles că este un domeniu care merită tot sprijinul, dar, din păcate, nu există suficienți bani. Așadar, propunerea dumnei de a crește o serie de linii bugetare pur și simplu nu poate fi pusă în practică. Atât vreau să vă spun, doamnă președinte. Mulțumesc. Uh, doamna Figueiredo va avea ocazia să și apere poziția. Și apoi doamna Hirsch, doamna Figueiredo. Obrigada, senhora presidente. Ehm, Mulțumesc, doamna președinte. Doi colegi au exprimat deja dispozițiile cu privire la propunerile mele. Dați-mi voie să spun următorul lucru. Când ne dăm seama de cât de grave sunt problemele cu care se confruntă cetățenii europeni, fie că este vorba de șomaj sau sărăcie, și când, le, când vedem aceste probleme, devine clar că trebuie să încercăm să creăm o legătură între ceea ce spunem și ceea ce face. Trebuie să facem ceva în termeni practici, astfel încât să-i ajutăm pe cetățeni. După cum ați spus și dumneavoastră, doamnă președinte, când vorbeați despre propunerile mele, ceea ce am încercat să fac a fost să identific aceste uh, probleme principale pe care le discutăm, de fapt, de fiecare dată când ne reunim aici. Pentru a trece de la vorbe la fapte, avem nevoie de bani. Și este foarte important ca cei care se ocupă de buget să fie conștienți de asta. Fie prin reduceri la unele titluri care se discută acum, pentru a se găsi mai mulți bani pentru aspecte sociale, având în vedere criza socială pe care o trăim acum în Europa. Sau o altă abordare ar fi să se crească suma totală a bugetului european. Cred că ar trebui să începem să discutăm această posibilitate de a crește întreg bugetul european, având în vedere criza prin care trecem. Nu cred că propunerea pe care uh, o fac eu nu poate să fie atinsă. Sunt convinsă că putem uh, tăia din cheltuieli uh, militare, de exemplu. Există strategii pentru ocuparea forței de muncă, combaterea discriminării, și pentru lupta pentru drepturi egale și oportunități egale pentru bărbați și femei. În aceste domenii mai trebuie să înregistrăm progrese. Avem, am avut programe pentru aceste domenii în trecut. După părerea mea, aceste programe au funcționat foarte bine au funcționat, de fapt, mult mai bine decât, uh, va, decât uh, cu ceea ce încercăm să le înlocuim astăzi. Dar, evident, până la urmă este vorba de bani. Și cred că ceea ce a făcut Consiliul este inacceptabil. Aceste domenii sociale sunt atât de importante pentru că există atât de multe probleme în Europa. Și nu înțeleg de ce, având în vedere toate aceste probleme, Consiliul reduce banii disponibili comparativ cu ceea ce am avut la dispoziție anul trecut. Este inacceptabil. Cred că amendamentele propuse de mine în ceea ce privește progresul sunt perfect justificate având în vedere um, situația din Europa. Același lucru este valabil și pentru Fondul Social European. trebuie să privim acest fond social european dintr-o nouă perspectivă, având în vedere și raportul pe care îl elaborăm cu privire la salariul minim și cu având în vedere rolul pe care încercăm să-l jucăm în combaterea sărăciei. Avem nevoie de un instrument bugetar pentru a răspunde și a reacționa la problema sărăciei și Fondul Social European este unul care ar putea fi utilizat exact în acest scop. Comisarul a recunoscut că Fondul Social European ar putea să joace un rol mai important în acest domeniu și exact asta propun și eu aici. Bineînțeles că propunerea mea nu va soluționa problema sărăciei în Uniunea Europeană, dar ar putea fi un instrument pentru a reduce sărăcia în Uniunea Europeană. Ar putea fi vorba de activități de formare, so- incluziune socială, combaterea sărăciei. Dar ar trebui să fie activități integrate, planificate, țintite și adaptate uh, la specificitățile uh, Uh, locale și la specificitățile celor care caută locuri de muncă în Europa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Merci. Mulțumesc, doamna Hirsch. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră în calitate de raportor și pentru amendamentul 9, la care, în care faceți referire direct la faptul că trebuie să se creează, creeze posibilități pentru tineri de a-și găsi un loc de muncă și că acest lucru trebuie să fie priorita- o prioritate care trebuie să se regăsească într-un plan bugetar. Cred că ați spus suficient de clar că este o prioritate și vedem asta când discutăm la noi în comisie, și anume că uh, șomajul uh, în rândul tinerilor crește. Este înspăimântător să vedem că există tineri care au uh, o diplomă sau care um, au fă făcut o formare și care rămân șomaj, șomeri. Uh, de aceea aș dori să avem un pilot, un proiect pilot care se referă la, aban, la uh, abandonul uh, școlar uh, pentru a imobiliza pe acești tineri, acești tineri. Preocuparea mea este că cu cât mai mulți tineri avem care sunt șomeri, chiar dacă au o formare și o diplomă, e bine, dacă avem în, în rândul acestora șomeri, clar în rândul celor care au abandonat școala vom avea și mai mulți șomeri, pentru că aceștia sunt, își găsesc mult mai greu un loc de muncă. Este o, face parte din strategia noastră generală să scădem rata abandonului șolar, școlar. Oricum vom avea aproximativ 10% din elevi care vor abandona școala. Și cred că ar fi um, un angajament util din partea Uniunii Europene să, să vină în întâmpinarea acestor uh, tineri uh, printr-un proiect uh, pilot și să spună că acești tineri, bineînțeles, că au un potențial, chiar dacă nu au avut cele mai bune rezultate la școală, dar au un potențial și trebuie să le putem oferi un viitor și să implicăm în acest proces cât se poate de rapid și întreprinderile. Acest lucru ar putea fi făcut din Fondul Social European, dar dacă ne uităm la fața locului la proiecte, vom vedea că acestea se adresează de cele mai multe ori unor tineri care deja au un fel de uh, formare. Așadar, cred că ar trebui să uh, creăm o rețea de întreprinderi care să primească acești tineri uh, și tinerii să știe că sunt primiți, că există o rețea pentru ei tinerii care au abandonat școala. Așadar, sper să mă sprijiniți în această comisie pentru ca noi împreună să putem transmite un semnal foarte clar. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. O să intru în legătură cu diferitele persoane pentru a vedea cum putem ajunge la un acord, chiar dacă există câteva contradicții pe care le putem uh, rezolva, cred că vom reuși să obținem acel acord. E vorba de direcția, chestiune privind Direcția Generală Ocupare și mobilizarea fondurilor, mai ales fondul de ajustare la globalizare. Sper să pot să discut cu doamna Basos ca să ajungem la un acord, pentru că, sincer, ne aflăm într-o perioadă de austeritate bugetară și nimeni nu va reuși să iasă complet din această situație. Însă este necesar ca Uniunea să poată interveni și fiecare persoană la votul raportului Moran a spus în această comisie că ținem la intervențiile în baza acestui fond. Cred că și din punct de vedere european și din punct de vedere al statelor membrelor nu există nimic mai rău decât să existe un instrument european care să nu aibă uh, mijloacele de a implementa ambițiile afișate. Și astăzi, evident, lipsește capacitatea de intervenție pentru ca termenele de analizare a cererilor să uh, fie cât mai satisfăcătoare. În ceea ce privește Fondul Social European, și banii alocați acestui fond. Vom vedea ce se va întâmpla în Consiliu, însă cred că noi știm că miza este foarte critică. Nu putem să avem, pe de-o parte, grupul de lucru prezidat de Herman Van Rompuy, care este preocupat de divergențele de competitivitate dintre statele membre și să considerăm că provocările ce țin de ocupare trebuie să fie considerate ca niște aspecte de dezechilibru care există în Uniunea Europeană și, în același timp, să și reducem drastic uh, Fondul Social European. Pentru că știm că există un efect de uh, de multiplicare și faptul că fondul intervine în anumite țări creează un efect de pârghie care permite uh, acestor țări să se pună pe picioare. Și uh, vă voi prezenta mai târziu rezultatul negocierilor ca să, atunci când vă voi spune o listă de vot și sper să fie cât mai comună. Vreau să mulțumesc mai ales Comisiei pentru implicare, pentru că cred că este prima dată când uh, primim răspunsuri atât de precise și atât de explicite în legătură cu abordarea pe care o va avea Comisia în legătură cu proiectele pilot și sigur că în spirit de bună cooperare pentru noi este un ajutor foarte important. Ultimul punct Amendamentele tehnice, deci cifrele care să corespundă cu linia propusă de Consiliu și eventualele restabiliri vor fi uh, realizate de secretariat, cu siguranță. Mai avem un mic semn de întrebare, un ultim punct de întrebare, semn de întrebare legat de calendar. Comisia de bugete nu este mulțumită de calendarul nostru și consideră că dacă adoptăm textul în 13 septembrie, vom fi în afara termenului fixat de Comisia de Bugete pentru depunerea amendamentelor. Am intervenit cerând o prelungire a acestui termen care ne-a fost refuzată. În aceste condiții vom verifica dacă putem totuși să ne depunem amendamentele după trecerea termenului sau dacă va trebui să avem o reuniune extraordinară în septembrie la plenara de la Strasburg. Mm, mi s-a spus că Uh, nu, nu, se, nu mai este timp disponibil, că suntem ultimii care au mai cerut ceva, însă va trebui să găsim o soluție. Eu nu vreau să renunțăm la acest uh, proiect uh, de buget, eu nu m-am ocupat de el degeaba, ori facem o reuniune scurtă, extraordinară la Strasburg, fie Comisia de Bugete ne acceptă amendamentele după ce s-a încheiat termenul de depunere a amendamentelor. În orice caz, ei vor vota doar pe 28 și 30 septembrie. Vă mulțumesc pentru contribuții, am încheiat lucrările pentru după amiaza aceasta și ne întâlnim mâine dimineață la ora 9 pentru un schimb de opinii cu președinția belgiană care va fi reprezentată de Joel Miche, viceprim-ministru pe final de mandat care se ocupă de uh, ocupare și de egalitate și doamna Onkelings și domnul Darden. O seară bună!